Vom începe cu voturile acum. Începem cu primul raport și anume rezoluția privind Zimbabwe și cazurile apărătorului drepturilor omului. Începem cu aliniatul 15 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? A doua, ă, împotrivă, mă scuzați? Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția în totalitate ei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum, dragi colegi, la, următoa, la următorul vot care este rezoluția privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Thailanda. Aliniatul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mi se spune că mai bine verificăm. Deschidem votul pentru a, verifica, pentru a verifica amendamentul 2 la aliniatul 1. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, um, secretariatul este foarte atent. Trecem la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Deschid votul pentru verificare. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. În regulă, verificăm, s-a deschis votul pentru verificare. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la votul privind rezoluția în totalitatea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și se adoptă.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 Considerentul L, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri și acesta se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum rezoluția în totalitatea ei cu, prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi! Trecem acum la raportul domnului Donjon, punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comună, aliniatul 2 pe două porți. Prima parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3 pe două porți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal, deschidem votul acum. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 6 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, vot cu apel, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la textul original al aliniatului 9, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. That is rejected.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 se respinge. Dragi colegi, e vreo problemă? Ascult, aud mult zgomot în sală. Explicați-mi, vă rog. Cu microfon, vă rog, spune doamna președinte. Nu sunt sigur, doamna președinte, dar mi se pare că nu am votat la amendamentul 8 decât dacă nu a fost retras. N-am auzit să fi fost retras și sunt convins că din acest motiv se plâng colegii. Dragi colegi, ca să fie clar, textul original al, al aliniatului 8 a devenit caduc pentru că am adoptat amendamentul 1 al PPE. S-a clarificat? Vă mulțumesc. Mai aveți o întrebare? Vă rog clarifică lucrurile, însă nu ați spus în momentul respectiv că asta urma să se întâmple. Și cred că am votat altfel la 11.3 decât uh, am fi votat dacă am fi știut asta înainte. Președinta, dragi colegi, îmi cer scuze dacă este cazul, dar am spus clar că odată ce un amendament este adoptat, textul original devine caduc. În viitor voi repeta acest lucru de fiecare dată. Cred că ne putem continua votul cu amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Deci, aliniatul 23, textul original devine caduc? Ba nu, mă scuzați, spune doamna președinte. Trecem acum la textul original aliniatul 23 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Am să vă rog să reîncepeți de la nouă, pentru că nu am înțeles exact cum um, procedam. Deci trebuie reluat votul începând cu aliniatul 9. am clarificat lucrurile referitor la aliniatul 8. Toate voturile de atunci sunt vot cu apel nominal. Suntem acum la aliniatul 23. Amendamentul 6 a fost respins, deci votăm textul original al aliniatului 23 prin ridicarea mâinilor. Cine este pentru la prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru?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 Textul original, la aliniatul 38, vot cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Verificăm electronic la aliniatul 51. Vă rog să... S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 52, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 54, pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri și se adoptă. Votăm acum rezoluția în totalitatea ei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi. Tre da, într-adevăr, mulțumim raportorilor. Acum urmează raportul domnului, domnilor Cucan și Taran, finanțarea politicii de securitate și apărare comune. Favor. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotriva, abțineri, Verificăm. Deschidem votul pentru a verifica a doua parte. Închidem votul. Și s-a respins. A treia parte, cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? Se adoptă. A patra parte, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. Da, colegi, verificăm. Partea 4 de la linatul 1, deschidem uh, votul pentru verificare. Închidem votul. S-a respins. Alinatul 3 pe 5 părți. Partea 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. A doua parte, vot cu apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Partea a treia, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a patra, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschidem votul pentru a verifica votul la partea a patra. Închidem votul. S-a respins. Partea a cincea, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alinatul 13. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 15, prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 17, vot cu apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Alineatul 18, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul Se adoptă. Alineatul 19. Nu. Mai întâi dorește cineva să intervină? <clears throat> Doriți să luați cuvântul? Please, you have the... Vă rog, aveți cuvântul. Cred că s-a clarificat. Bun, continuăm așadar cu o votare. Alineatul 19 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 20. ne Deschidem uh, votul cu apel nominal. Se închide votul. S-a respins. Alineatul 28, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm rezoluția în ansamblu. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la raportul doamnei Gomez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 S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul B, prima parte, din cele două părți, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția în întregime, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă, stimați colegi. Trecem acum la raportul pe 2014 privind de Turcia. Doamna Pieri are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să propun să amânăm votul până la sesiunea din iunie. A fost doar o săptămână înainte de votul în comisie și votul în plenară, cu multe amendamente noi și cred că în interesul tuturor grupurilor, ca în legătură cu un raport atât de important cum e cel legat de Turcia, să încercăm să avem o majoritate cât mai largă. Deci pentru a avea mai mult timp, aș vrea să propun să amânăm votul până în luna iunie. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Dorește să pentru? Deci cine este pentru? Ehm, Doamnă președinte, cred că această cerere este una rezonabilă. Timp de cinci luni am lucrat la acest raport, însă distanța între votul în comisie și votul în plen a fost atât de scurtă încât nu am reușit să ajungem la ultimele amendamente de compromis necesare. Deci eu propun să votăm pentru această propunere a doamnei Pieri. Mulțumesc. Dorește cineva să intervină împotrivă? Da, există cineva care dorește să intervină împotriva? Nu pot să accept decât un vorbitor. <clears throat> Eu speram ca un reprezentant dintr-un grup mare să vorbească împotriva. Turcia e o chestiune extrem de importantă. Avem uh, responsabilități față de alegători. Alegătorii noștri au dreptul să știe care e situația și aș propune ca votul să continue și oamenii să nu încerce să le evite. We will now put... Acum vom uh, supune la vot moțiunea de amânare a votului. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Deci vom amâna raportul de progres cu privire la Turcia. Vă mulțumesc, dragi colegi. Se încheie așadar uh, partea de voturi, vom trece acum la explicația ale voturilor. În momentul în care colegii care doresc să plece vor părăsi sala.